So, good morning, everybody. It's a pleasure welcoming you here, even... Bună dimineața tuturor! Este o plăcere să vă spun tuturor uh, bine ați venit, chiar dacă colegii noștri belgieni nu sunt atât de fericiți. Un anunț din partea interpreților. Se împlinesc 37 de zile de când întreprindem acțiuni de protest împotriva condițiilor de lucru impuse de administrația interpreților. Regretăm să vă informăm că nu vom acorda nicio depășire a programului la această reuniune. Vă mulțumim pentru atenție. Președintele, am adoptat ordinea de zi și trec la comunicările președinților. Procesul verbal va fi adoptat. CFF, cooperarea între comisii pentru programele specifice sectoriale, situația actuală. Am cerut să cerem articolul 54, competențe exclusive în temelul articolului 15. În data de 5 iulie, conferința președinților a aprobat recomandarea președinților uh, de comisii ca Econ să primească aplicația articolului 53 în ceea ce privește programul pentru piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene. S-a cerut ca Uh, comisiile ITRE și ECON să fie implicate în temelul articolului 55 pe această propunere și conferința președinților a aprobat recomandarea uh, președinților uh, de comisii ca ECON să primească competențe exclusive și partajate. Numiri, sistemul comun TVA în ceea ce privește furnizarea anumitor servi- uh, servicii care pot fi fraudate, pe, pe armonizarea structurilor uh, accizelor pentru uh, băuturi alcoolice, GUE, apoi refacerea bunurilor accizate, revine biroului, încă nu am decis cine se va ocupa în mod specific aranjamente generale privind accize, reformare GUE, cooperare administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor electronice, PP, introducerea unor măsuri tehnice detaliate pentru funcționarea definitivă a sistemului TVA pentru taxarea schimbului comercial între state membre PP, programul um, de sprijinire a reformei, ALDE, crearea unei funcțiuni, funcții de stabilizare a investițiilor în Europa ESHID, programul InvestEU ESHID, propunerea de regulament pentru Parlamentul European și a, a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește programul Fiscalis Verzi, regulamentul Consiliului care modifică regulamentul Consili- Consiliul 1588-2015 din 13 iulie 2015 și aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE pentru anumite categorii din uh, ajutoarele de stat orizontale, o temă minunată de care se va ocupa ECR, apoi propunerea de modificare a regulamentului Consiliului um, 1553 din 89. Nu vom redacta niciun aviz pe acest subiect, apoi o propunere pentru o decizie a Consiliului privind un sistem al propriilor venituri la Uniunea Europeană și de reducerea impactului anumitor produse de plastic asupra mediului conjurător NL, norme comune privind uh, FEDER, Fondul European Social, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de Securitate Internă, de gestionarea frontierelor și instrumentul uh, de viză se uh, va reveni PP-ului propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru înființarea programului dedicat pieței unice a competitivității întreprinderilor, inclusiv a celor între mici și mijlocii, statistici europene și abrogarea unei serii întregi de regulamente, ECR-ul se va ocupa și apoi semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii revine PP-ului. La Brexit nu am nimic de adăugat. Delegațiile Econ în a doua jumătate a anului, 2000, 2000, anului 2018 China, coordonatorii au fost informați că Comitetul Financiar și Economic al Congresului uh, Poporului Național a confirmat misiunea Econ din septembrie. Trei, la aceasta vor participa trei membri PPE, trei și de inclusiv președintele, un membru ECR și unul al de apoi. Întâlnirea femeii din Bali, trei din partea PPE, trei din partea și de inclusiv președintele, un membru din partea ECR și un membru din partea ALDE și apoi vista din uh, Italia, trei membri din partea PP, patru și de inclusiv președintele, unul din partea ECR și unul din partea ALDE. Guvernanța economică am convenit să îl invităm pe ministrul de finanțe spaniol la un dialog economic în a doua jumătate a anului 2018, apoi întâlniri cu parlamentele naționale privind recomandările specifice pe fiecare țară în parte. Acest eveniment ar trebui să aibă loc în data de 9 octombrie petiții. Nu am avut niciun comentariu în ceea ce privește informațiile legate de FATCA și apoi alte comunicări. Vom avea un raport din proprie inițiativă privind BEI. Vom cere președinților CCC să autorizeze un asemenea raport. Este procedura normală. O versiune actualizată a, program, a, a proiectului de program a misiunii din Washington și New York va fi trimis coordonatorilor după întâlnirea respectivă. A, vom avea un scurt uh, schimb de opinii cu președintele um, finanțe din Bulgaria, apoi în ceea ce privește audierea din 19 iunie privind uh, vânzarea neadecvată a produselor financiare. Nu s-a formulat nicio obiecție la uh, anunțul oral al uh, președintului în care sugerase să nu avem o altă reuniune cu autorii studiilor. În ceea ce privește um, avi, un, an, un posibil aviz din partea Econ privind uh, efectele părților terțe în ceea ce privește determinarea unor creanțe, nu vom rea, uh, redacta un asemenea proiect de aviz. Controlul actelor delegate. V-am vom cere Comisiei Europene să discutăm actele delegate privind solvabilitatea 2 și în ceea ce privește fostul șef Elstat, președintele a um, spus că intenționează să discute această chestiune cu ocazia misiunii FAWG din 25-26 iunie. Domnul președinte, cam acestea au fost comunicările um, din partea mea. Știu că există um, acțiuni sociale din partea interpreților. Știu, nu știu ce înseamnă acest lucru, dar interpretarea va fi garantată pentru cele cinci uh, limbi principale uh, de lucru din Uniunea Europeană. Și am ajuns la următorul punct de pe ordinea de zi, controlul altelor uh, delegate. Este a 40 ore când facem acest lucru un motiv de sărbătoare, știți cât de important este pentru Comisia ON acest exercițiu de control al actelor delegate. Discuția de astăzi se axează pe măsurile de nivel 2 în temeiul regulamentului privind criteriile de, refer- de, de referință de la 1 ianuarie 2018 a intrat în, vagoare, în vigoare acest uh, regulament și astăzi vom discuta măsuri de nivelul 2. Mi spun bun venit uh, domnului Timan Lude de la DG FISMA, îi spun bun venit și lui Iacob Mihalic, reprezentativ al, reprezentant al ESMA. Aș dori să Vă dau cuvântul pentru o prezentare care sper că nu va depăși 5 minute, după care vom avea întrebări și răspunsuri din partea colegilor. Aș propune să începem cu comisia mai întâi, ESMA apoi, după care raportorii și raportorii din Umbra. Vă mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Astăzi aș dori să vă, pre- să vă prezint 10 standarde de uh, reglementare tehnice privind regulamentul BMR care se, refer, uh, se referă la funcția de supraveghere, calitatea uh, controlelor, datele, transparența metodologiei și foarte important codul de conduită pentru contribuitori. Există criterii suplimentare pentru criterii de referință importante. Declarația în legătură cu aceste criterii de referință este de asemenea importantă și detaliile privind recunoașterea sistemelor din state terțe. Aceste standarde tehnice de reglementare au un caracter profund tehnic, așa cum reiese și din titlul lor. Prezintă, um, de fapt, dif- modele suplimentare care reflectă cerințele din legislația primară. ESMA a făcut o treabă excelentă trimițându-ne aceste standarde pe care intenționăm să le adoptăm fără a opera modificări majore. Modificările pe care le aducem au un caracter uh, redacțional și nu schimbă pe fond propunerile făcute de ESMA. Deci dacă veți vedea că au fost operate anumite formulări, acestea nu afectează uh, fondul acestor uh, standarde tehnice de reglementare. Ne cerem scuze pentru întârziere, întârzierea cu care am venit cu aceste propuneri de modificare, tocmai pentru că am încercat să modificăm formularea fără a schimba nimic la fondul acestor standarde. Uh, marea problemă cu care ne confruntăm acum este, reprezenta, este reprezentată de traduceri. Aceste standarde trebuie să fie traduse în toate, în toate limbile oficiale, ceea ce înseamnă un volum mare de muncă. Recunoaștem că avem o întârziere mare, este vina noastră, nu avem nicio problemă să recunoaștem acest lucru, însă sperăm să ne înțelegeți că în acest moment serviciile de traducere au un volum atât de mare de muncă încât uh, se înregistrează aceste mari întârzieri. Este vorba de standarde foarte importante cărora am uh, decis să le dăm prioritate, o, o, să nu le dăm prioritatea de vârf din punctul de vedere al traducilor, pentru că nu uh, am adus nicio modificare pe fond. Și dau cuvântul colegului de la ESMA acum să vă spună mai multe detalii pe fond. Vă mulțumesc, domnule Ludec, și dau cuvântul acum domnului Mihalic de la ESMA. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, mulțumesc pentru că dați ocazia reprezentanților ESMA să participe astăzi la reuniunea ECON în ceea ce privește măsurile la nivelul 2 privind regulamentul BMR, care a început să intre în vigoare de la ianuarie în acest an și ESMA, printr-o serie de activități, a sprijinit implementarea sa fără niciun fel de probleme. Și aș dori să vă prezint uh, aceste activități. În primul rând, ESMA a trimis uh, Comisiei Europene 11 standarde, proiecte de standarde tehnice în data de 30 martie 2017. Acesta acoperă o serie cuprinzătoare de subiecte. Și ne-am referit la ele deja, deja în data de 8 iunie 2017. Am pus la dispoziție și un rezumat uh, acestor uh, standarde tehnice înainte acestei uh, reuniuni. În linie cu obiectivele pre- prevăzute de textul de la nivelul 1 din BMR, uh, proiectele de standarde transmise de ESMA își doresc să garanteze integritatea acestor criterii de referință. Am uh, introdus proporționalitatea, în mod specific pentru uh, administratorii unor criterii de referință importante și mai puțin importante, tocmai pentru a reflecta intențiile colegiuitorilor adoptarea întârziată a acestor standarde tehnice duce la incertitudini importante pentru toate părțile implicate și risc, pune sub semnul întrebării uh, punerea în aplicare adecvată a acestui uh, regulament. Și am cerut comisiei o abordare cât mai rapidă acestor standarde tehnice. De când am pus, am adoptat aceste standarde tehnice, în contextul măsurilor de nivel 3, uh, ESMA a publicat un document de consultativ în ceea ce privește orientările generale, aplicabil uh, doar administratorilor unor criterii uh, de referință care nu sunt atât de importante. aceștia ar trebui să um, respecte obligațiile legate de funcția de supraveghere, de transparență, de transparența metodologiei, de exemplu, conținutul uh, orientărilor generale este legat cu conținutul standardelor tehnice, acoperind aceleași patru subiecte principale și în aceste motive ESMA așteaptă publicarea uh, standardelor tehnice relevante în uh, jurnalul oficial Uniunii Europene înainte de a publica versiunea finală a orientărilor generale. ESMA a început și producerea unor uh, unui set de întrebări și răspunsuri legate de MR din iulie 2017. Am publicat mai mult de o duzină de asemenea întrebări și răspunsuri. Scopul acestora ar fi de a promova o abordare comună de supraveghere și de practici în ceea ce privește aplicarea BMR. În plus, în data de 1 ianuarie 2018, am început să publicăm registrul ESMEI al administratorilor și a unor criterii de referință din state terțe. Acest registru este extrem de important pentru că după, la finalul perioadei de tranziție, autoritățile de supraveghere din Uniune vor putea să folosească criteriul de referință doar dacă administratorul său sau dacă criteriul de referință în sine este inclus în registru. Acest registru care um, este accesibil pe pagina de internet ESMA includă deja 14 administratori autorizați sau înregistrați în temeiul TMR și numărul acesta ar trebui să se dubleze înaintea sfârșitului acestui an. Astăzi, până astăzi au fost incluse trei asemenea criterii de referință în, în lista oficială de criterii de referință critice a Comisiei Europene Euribor, Eonia și Libor. Euribor este prezidat de uh, autoritățile belgiene, Libor uh, de autoritățile britanice. Participăm de asemenea la punerea în aplicare armonizată a normelor în temeiul acestei, al acestui regulament și din acest punct de vedere, în data de 2 iunie 2017 am publicat un cadru metodologic care să permită o convergență de uh, supraveghere în aplicarea uh, normelor acestui regulament. În ceea ce privește criteriile de referință privind ratele de dobândă, în februarie 2018, ESMA împreună cu Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană și autoritățile belgiene a creat un grup de lucru care trebuie, printre alte lucruri, să identifice um, și să re- recomande mm, rate alternative de dobândă lipsite de Uh, riscuri. Am lansat o consultare pentru uh, identificarea unor asemenea rate de dobândă. Um, de asemenea, ne ocupăm și de rata de dobândă pe uh, termen scurt, de fapt de pe o zi pe alta, Uh, care nu este una garantată și sperăm că Banca Centrală Europeană va furniza informații în legătură cu această rată de dobândă începând cu anul 2019. Mulțumesc, dau cuvântul raportoarei pe acest subiect, Carolin. Mulțumesc foarte mult uh, Comisiei și reprezentanților uh, ESMA. Odată cu intrarea Uh, în vigoare anul trecut în ianuarie, autoritățile competente naționale sunt acum uh, ocupate cu implementarea aspectelor practice care decurg uh, din intrarea în vigoare a noii legislații. Există un regim care permite punerea în aplicare în cele mai bune condiții pentru furnizorii din UE și din țările terțe. Totuși, acum uh, șase luni, uh, când a intrat în vigoare noul regulament, a venit acum momentul să ne asigurăm că regulamentul funcționează pentru toți participanții la piață. Primul punct se referă la măsurile de implementare în baza BMR. Raportul final cuprinde proiectul de măsuri uh, prezentate de comisie către ESMA în um, martie și iunie 2017, adică acum mai bine de un an. Și asta depășește cu mult uh, cele trei um, luni prevăzute în articolul 10 din regulamentul ESMA. Și există și o explicație din partea Comisiei, însă aș vrea să-mi exprim nemulțumirea față de această întârziere uh, inutilă, având în vedere mai ales uh, abaterea substanțială pentru draftul furnizat de ESMA. Acum două săptămâni, Comisia ne-a pus la dispoziție Uh, standarde tehnice sub formă de, de proiect pentru a ne permite să le examinăm și le mulțumesc pentru asta. Așa cum spuneam, o abatere de la proiectul de măsuri propuse de ESMA uh, este limitată. Știu totuși că abordarea comisiei este un pic mai restrictivă, de exemplu, folosind um, um, formularea include în loc de consider to include la articolul 1 alineatul 4 din um, standardele tehnice de reglementare pentru Comisia de Supraveghere. Mă întreb care este motivul legat de implementare doar la două luni după intrarea în vigoare a standardului tehnic. Apoi uh, vorbim și despre faptul că participanții la piață și-au exprimat îngrijorările legate de lipsa de claritate în ceea ce privește uh, definiția uh, criteriilor de referință tehnice reglementate. Și se vorbea și despre condițiile de externalizare în baza articolului 10 o interpretare restrictivă a textului de nivel 1 ar putea să creeze anumite probleme, ducând la costuri de conformare mai mari și la efecte asupra piețelor financiare europene din cauza uh, aprovizionării sau furnizării limitate a acestor criterii de referință în opinia mea, aceasta nu reflectă uh, principiul proporționalității, care a fost esențial pentru a ajunge la un acord în triloguri. Noi suntem dispuși să ne angajăm într-o discuție astfel încât să putem găsi o soluție pentru a evita incertitudinea juridică și efectele inutile asupra piețelor financiare europene. Această soluție ar trebui să reflecte faptul că standardele sau criteriile reglementate sunt uh, armonizate cu MIFID 2. Aceste reglementări asigură că uh, este extrem de important să se asigure calitatea datelor, astfel încât să se poată lua măsuri împotriva posibilor abuzuri. Credem că schimbarea la nivelul 1 este de departe uh, soluția uh, preferată pentru a asigura integritatea regulamentului. Acest amendament ar putea să, se, să fie la un considerent pentru a explica formularea inițială sau s-ar putea include uh, operațiunile de introducere de date și putem uh, să lucrăm la o formulare definitivă în următoarele luni. Este este important uh, să integrăm uh, eventual în uh, aceste aspecte în uh, pachetul de măsuri financiare. Știu că timpul este foarte important. Acest lucru este valabil pentru toate dosarele pe care le discutăm în comisia noastră. Totuși, ar trebui să putem finaliza măcar unul dintre ele până la 1 ianuarie 2020. Dacă aceste dosare nu sunt finalizate la timp, aș vrea să fac un apel la ESMA să folosească orice instrumente de care dispune pentru a anticipa soluțiile de la nivelul 1. Soluția de la nivelul 1 justifică intențiile inițiale ale colegiuitorului și uh, asigură că piețele financiare sunt afectate doar în măsura necesară pentru a asigura stabilitatea piețelor. Sper că colegii mei și comisia pot susține această abordare. În ultimul rând, sunt un pic îngrijorată legat de calendarul de reformare uh, a Euribor și de tranziție la Eonia. Uh, Uh, măsurile uh, expiră la 1 ianuarie 2020 și posibil alternativele la Eonia nu vor fi disponibile până atunci. Apoi există incertitudine legată de procesul de reformă a Euribor. Ce crede Comisia despre fezabilitatea acestor calendare și cum putem să evităm posibilele perturbări uh, ale pieței uh, care ar afecta uh, trilioane de tranzacții care se raportează la aceste criterii de referință. În concluzie, salut adoptarea acestor măsuri și aștept cu nerăbdare colaborarea în continuare. Thank you very much, Caroline, and for the EPP. Mulțumesc, Caroline. Darius Rozati din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Ludek Niedermayer, care este raportor din umbră de la PPE, nu a putut veni astăzi aici și își cere scuze pentru absență. M-a rugat să informez comisia că fără alte observații, îl sus, o susține pe raportoare și este de acord cu observațiile sale. Vrea să mulțumesc de asemenea raportoarei pentru activitatea sa pe marginea acestui dosar tehnic uh, pe care l-a moștenit uh, de la uh, colegul uh, de dinainte și îi dorește mult succes. Mulțumim! Mulțumesc, Darius. Ajungem acum la grupul S și D, Juan Fernandez. Gracias, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că trece foarte mult timp, a explicat-o și colegul de la comisie, trece foarte mult timp, petrecem foarte mult timp cu dezvoltarea diverselor uh, măsuri legislative pe care Comisia ar trebui să le adopte. ESMA, la fel, deja uh, au trecut aproape trei ani de când am adoptat uh, aceste măsuri. La începutul anului 2014 m-am prezentat la alegerile europene într-un moment complicat, nu doar în Spania, ci întreaga Europa complicat uh, datorită unei crize economice și bancare, dar și din cauza proastei practici a multor instituții financiare atunci care uh, manipulaseră și extrăseseră de fapt veniturile consumatorilor prin uh, tactici ilicite care au fost condamnate ulterior cu legislația anticoncurență care necesitau o uh, abordare ca și aceasta, care necesitau o guvernanță clară cu indici financiari care până atunci însă nu existau și m-am prezentat la aceste Uh, alegeri uh, cerând uh, să se condamne manipularea Euribor și celelalte repere. Ceream o regulament, un regulament care să fie transparent și care să evite acest tip de speculă. Această legislație a fost discutată de Parlament, de către Consiliu și în doar un an, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord pozitiv care ar fi minimizat uh, capacitatea națională de manipulare a eurobor. Și trei ani mai târziu, vedem că aceste măsuri nu sunt puse în aplicare, că durează prea mult timp pentru a pune în aplicare diversele Uh, norme și texte legislative și, în plus, că există o rezistență din partea din industrie, industriei uh, la trecerea către uh, indici mai transparenți. Cred că instituțiile europene, Parlamentul, Consiliul, Comisia și restul agențiilor de supraveghere nu pot să tolereze în continuare această situație. Mi-aș dori așadar să spun aici că trebuie să ne grăbim mai mult uh, la aplicarea acestor decizii necesare și că acele chestiuni, și mă voi referi direct la articolul care se referă la reperele, criteriile de referință reglementate care induc atât de multe dubii în legătură cu textul aprobat. Activarea sau această excepție de la anumite solicitări pentru aceste repere reglementate, dacă aceste uh, mm, repere sunt deja elaborate cu date care sunt supuse supravegherii, aceste repere care sunt uh, elaborate cu date reglementate după aceea urmează repere elaborate cu repere care pot, care pot să fie supuse uh, manipulării. Datele trebuie să fie direct și pe deplin uh, controlate de către o entitate supravegheată. Vreau să mă refer aici la spiritul acestei norme, care este că indicele de refer- acești factori de referință acești indici care se elaborează, uh, aceștia pot să fie manipulați. Și nu știu în ce măsură putem să spunem că această posibil, aceste posibile dubii legale ar putea să uh, fie o uh, Uh, por, portiță pentru a permite din nou utilizarea masivă a uh, reglementării datelor. Acest lucru nu cred că ne putem permite. Așadar, anul viitor avem din nou alegeri europene. Uh, sper să le pot spune cetățenilor spanioli că reperele Euribor și indicele pentru materiile prime nu sunt manipulați, cum m-am angajat în urmă cu patru ani, și sper că uh, îndoierile și incertitudinile legate de aplicarea acestui text se vor rezolva cât mai repede, pentru că trebuie să ne gândim mai degrabă la spiritul acestor norme. Mulțumesc că uh, nimeni de la ECR și nici de la Vers și nici de la GUE și nici de la ENF sau FTD nu este prezent și nu a cerut nimeni să intervină spontan, așa că revin la instituții. Începem din nou cu Comisia și apoi ESMA. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Au fost câteva întrebări uh, care ne-au fost adresate și am să mă străduiesc să răspund. Cea mai importantă uh, s-a referit la uh, criteriile de referință reglementate. Suntem conștienți de această chestiune, am discutat deja și am făcut și uh, câteva cercetări. Am discutat uh, despre acest subiect în cel de-al șaptelea trilog la sfârșitul lui 2015. Și, într-adevăr, la momentul respectiv, uh, Parlamentul European a solicitat extinderea sferei de aplicare a definiției pentru a utiliza și intermediarii pentru obținerea acestor date și Consiliul a fost împotrivă. A spus că intermediarii sunt entități nereglementate și atunci ar putea avea loc manipulări la nivelul acestor intermediari. Comisia a încercat să reconcilieze cele două puncte de vedere și a spus că oricum, uh, dacă se apelează la intermediari, aceștia ar fi um, APAs și datele ar veni direct de la aceste autorități și s-ar aplica același tip de scutiri. Așadar, în loc să um, îi uh, excludem uh, de pe piață, am spus că dacă totuși se apelează la intermediari, aceștia trebuie să fie surse de date eligibile, pentru că um, ar, uh, s-ar include și uh, aranjamente aprobate de publicare. Deci credem că trebuie să avem în vedere și acest compromis. Ne amintim uh, istoria uh, trilogului, au existat anumite uh, scepticisme legate de faptul că uh, intermediarii ar putea manipula datele când datele vin din mai multe surse de date. Uh, pe de altă parte, suntem conștienți că dacă ar exista o schimbare de nivel 1, am considera că aceasta ar fi o evoluție pozitivă. Vă reamintesc că, există și mm, uh, un istoric în spatele acestor cerințe. Practic, uh, era vorba despre o legătură directă cu uh, mediul reglementat și, pe de altă parte, erau intermediarii nereglementați care interveneau uh, în mijlocul procesului. Și avem, pe de altă parte, și APAs, Approval Publica- Approved Publication Arrangements. Și, oricum, uh, vom încerca să găsim o, o soluție. Referitor la întrebarea raportoarei, cu privire la funcția de supraveghere, am uh, spus că este obligatoriu să existe reprezentanți de la alte entități, în special cele care contribuie uh, cu valoarea netă a activelor la investiții. De aceea este important să fie incluși în uh, funcția de supraveghere. Și, într-adevăr, așa cum susține și raportarea, formularea ar trebui să fie uh, de genul uh, să se aibă în vedere includerea lor. Aceștia sunt contribuitori uh, importanți de date, iar integritatea datelor trebuie să fie asigurată pentru că cei care furnizează mm, valoare netă a activelor uh, sunt uh, foarte importanți și, bineînțeles, ar trebui să facă parte din comitetă pentru a asigura buna guvernanță. În concluzie, am luat la cunoștință și problemele care țin de EONIA și criteriile de referință pentru Euribor. Așa cum a subliniat deja ESMA, există un grup de lucru comun între mai multe instituții inclusiv uh, agenția de reglementare din Belgia, care este responsabilă de EONIA și Euribor, Banca Centrală Europeană, ESMA și Comisia Europeană. Acest grup de lucru analizează alternative și uh, uh, rate uh, fără risc. Uh, Există anumite contribuții legate de Euribor și Eonia. O contribuție pentru a asigura certitudine juridică este ca aceste două criterii de referință să obțină o autorizare. Mai este timp pentru a face asta, pentru că, așa cum s-a subliniat și de către ESMA și de către raportoare, încă avem o perioadă de tranziție care durează până la 1 ianuarie 2020. Deci încă este timp pentru a soluționa această problemă, astfel încât să evităm uh, o erodare suplimentară a contribuțiilor ca urmare a utilizării acestor criterii. Uh, altfel ne confruntăm um, uh, cu situația în care uh, perioada va expira la 1 ianuarie 2020 și aceste criterii vor fi folosite fără autorizare. Participăm la acest grup de lucru, lucrăm la această chestiune, însă vă reamintesc că um, avem uh, perioada rămasă până la sfârșitul acestui an și tot anul 2019 pentru a soluționa problema. Și sper că și autoritățile de reglementare care au sarcina de autorizare și supraveghere a acestor criterii de referință să își facă treaba. Pe de altă parte, dacă trebuie luate măsuri, suntem deschiși să oferim consiliere și sprijin pentru a nu avea probleme de punere în aplicare, dacă s-ar dovedi că unul dintre aceste două criterii ar trebui înlocuit. Mulțumesc foarte mult și acum dau din nou cuvântul reprezentantului ESMA, domnul Mihalic. Mulțumesc! Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la uh, criteriile legate de date reglementate. Vorbeam despre cuvintele entirely și directly. Mai există și o altă noțiune la articolul 1, alineatul 1, 24a, care spune că dacă administratorul uh, obține date reglementate de la furnizori uh, externi de date și are dispozitive cu astfel de furnizori care îndeplinesc uh, cerințele de externalizare, atunci criteriul se califică drept criteriu de date reglementat. Dar ca și Comisia suntem conștienți că există probleme și suntem dispuși să colaborăm cu colegiuitorul și cu alte părți interesate pentru a soluționa această chestiune um, în baza formulării de nivel 1 și de instrumentele disponibile. În același timp vom uh, monitoriza uh, Uh, să vedem dacă ar trebui să existe o modificare de nivel 1. Mulțumesc! Thank you very much. Final remarks. Vă mulțumesc. Observații finale din partea raportului nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorilor din umbră pentru comentarii și ESMA pentru răspunsuri. Salutăm uh, observațiile făcute de domnul Fernandez și sunt convinsă că suntem foarte aproape pe acest raport uh, în legătură cu uh, criteriile critice vrem să ne asigurăm că nu se va, nu va apărea nicio tulburare nedorită a piețelor financiare cu, în următoarele luni. Acestea sunt comentariile din partea mea. Vă mulțumesc. se încheie examinarea acestor uh, acte delegate. Facem o scurtă pauză până la ora 10 când tratăm următorul punct. So, hello everybody, we continue our... Bună ziua din nou, continuăm reuniunea noastră. În primul rând, trebuie să vă fac o comunicare suplimentară. Rezultatul uh, dialogului Econ IMO IMCO, uh, a, acest uh, dialog a avut loc uh, în iulie acest an, în 9 iulie s-a adoptat uh, un acord în legătură cu mm, implicarea Parlamentului European în uh, alegerea sediului agențiilor europene. Nu s-a ajuns încă la un acord. Președinția caută un nou mandat care să permită colegiuitorilor să încheie negocierile rapid prin uh, procedură ordinară și ne punem încrederea în președinția austriacă pentru a rezolva această problemă. Ajungem la părțile 4, 5 și 6 din ordinea noastră, eh, regulamentele care eh, eh, stabile, regulamente de modificare a unor regulamente privind înființarea autorităților europene de supraveghere, a unor regulamente privind piețele financiare 1093 din 2010, 1994 din 2010, 1095 din 2010, 345 din 2013, 346 din 2013, 600 din 2014, 2015, 760, 2006, 2011 și 2017, 1129. Coraportorii noștri sunt prezenți Sper că toată lumea v-ați citit e eh, mail ieri seară, unde ați primit eh, proiectele preliminare. Încep prima, prin a da cuvântul Cora Portorilor. Cred că începem cu reprezentantul grupului mai mare și anume Burkhard Balz. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Președintele tocmai s-a referit la faptul că proiectul de raport a ajuns la dumneavoastră abia ieri seara și pentru această întârziere doresc să-mi cer scuze, așa cum cred că o va face și coraportoarea uh, mea. Această trimitere atât de întârziată nu a fost intenția noastră inițială, însă am lucrat și am negociat până aproape în ultimul uh, moment. Avem în fața noastră acum uh, aceste rapoarte și am întreprins un uh, pas ulterior important. Este vorba de propuneri uh, ale comisiei care cuprind aproximativ 300 de pagini și după 9 luni de zile am reușit să mergem puțin mai departe decât este cazul cu Consiliul, cu statele membre. După aceste 9 luni a devenit clar că nu am reușit să ajungem la un consens pe fond pe um, marginea tuturor punctelor și acest lucru va reieși dacă o să studiați uh, în mod intens acest text. Însă, în legătură cu ce puncte am reușit să cădem de acord în ceea ce privește la modificarea uh, a, autorității bancare europene, a, EIOPA și a ESMA am convenit că este nevoie de o cooperare mai bună între aceste uh, autorități de supraveghere și respectăm astfel uh, principiul proporționalității. În ceea ce privește manualul de supraveghere a autorităților de supraveghere europene și um, uh, manualul de rezoluție a ABE, acestea să devină, să se țină, să se reflecte mai mult în viitor pentru de către instituțiile financiare. Ne dorim de asemenea ca, grupuri, ca grupurile părților uh, interesate să se implice mai mult uh, pe viitor în uh, activitățile autorităților de supraveghere europene, nu doar uh, printr-o majoritate mai mare, ci ca reprezentanți individuale a unor asemenea grupuri de uh, interese. Apoi, ne-am dorit să existe um, publicarea proceselor verbale a reuniunilor în care se iau decizii, pentru că astfel uh, se îmbunătățește uh, transparența și se aliniază această practică de publicare a proceselor verbale la ce se întâmplă cu mecanismul uh, unic de uh, supraveghere și de rezoluție, de exemplu. Aceste autorități trebuie să facă obiectul unui control uh, democratic. Și motivele pentru care au luat aceste decizii să fie înțelese de toată lumea. În al treilea rând, am cerut o clarificare a mandatului acestor autorități, un lucru foarte important dintotdeauna pentru comisia noastră. În proiectele de raport, din acest punct de vedere, din acest punct de vedere veți uh, Uh, regăsi um, obligativitatea de a răspunde unor întrebări formulate de instituțiile europene, apoi definim de așa numitele sesiuni de întrebări și răspunsuri care sunt formulate de autoritățile de supraveghere, care până acum s-au regăsit într-o oarecare zonă gri. Înțelegem că aceste întrebări adresate autorităților de supraveghere europene nu sunt obligatorii, și că trebuie să vedem dacă uh, nu cumva este mai oportun să se primească un răspuns din partea autorităților de, naționa, uh, autorităților de supraveghere naționale înainte de a recurge la uh, sesizarea acestor autorități europene. Orientările generale, de asemenea, sunt importante. Dacă se cere redactarea unor orientări generale de către instituțiile europene, trebuie să se depășească un plafon mai înalt de două treimi din părțile interesate. Dacă acestea se limitează pe, la planul național, atunci este nevoie de o majoritate simplă în grupul părților interesate pentru a cere asemenea orientări generale. Oricum, Înainte ca aceste autorități să se pronunțe, trebuie să există și posibilitatea de a le cere să retragă aceste orientări generale. În plus, am întărit și rolul comitetelor de consiliilor de apel, în care trebuie să se regăsească nu doar expertiza profesională, ci mandatul lor trebuie să fie extins, ținând seama de principiul proporționalității. Apoi, coraportorii au reușit să cadă de acord în ceea ce privește o implicare mai mare a grupurilor interesate. Aceste grupuri a părților interesate trebuie să fie consultate mai des. Această consultare trebuie să devină o normă atunci când discutăm despre orientări generale, de exemplu. Procesul de consultare ar trebui să fie unul cât mai cuprinzător, tocmai pentru a reflecta diversitatea diferiților participanți uh, pe piață. Al cincilea punct. Experții, cei numiți în aceste grupuri consultative, uh, trebuie să dispună de expertiza necesară și Drept urmare, grupurile consultative se, vot, uh, se vor putea uh, pronunța și în legătură cu uh, orientările generale, dar și în legătură cu sesiunile de întrebări și răspunsuri. Al șaselea punct. Parlamentul European trebuie să obțină un cuvânt mai greu de spus când vine vorba de conducerea um, acestor autorități de supraveghere. Și am uh, ne-am orientat în legătură cu ce s-a întâmplat în trecut, cu ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție și cu Consiliul Unic de Rezoluție. Ne dorim ca și autoritățile de supraveghere europene să devină mai transparente pentru a se uh, reflecta și respecta un echilibru interinstituțional între Comisie, Consiliu și Parlamentul European. În al șaptelea rând, am reușit să cădem de acord și în ceea ce uh, privește uh, întărirea vocii autorităților de supraveghere europene pe plan european, ceea ce necesită o mai bună coordonare între ele și la noi acasă, pe plan european. Cred că în ceea ce privește dezbaterea privind uh, participarea autorităților de supraveghere europene la organismele internaționale, aceasta trebuie uh, continuată și ar trebui să întărim poziția autorităților uh, de supraveghere europene. În același timp, Um, acesta trebuie să primească un mandat din consiliile de supraveghere înainte de a se pronunța și de a-și începe activitatea în aceste organisme internaționale. Apoi, o îmbunătățire a, a influențării procesului legislativ, mai ales când vine vorba de uh, standardele care trebuie să fie respectate când vine vorba de standardele uh, tehnice de reglementare. Uh, am învățat uh, ceva când vine vorba de calendarul care trebuie să fie respectat. Cred că am avut prea uh, suficiente reparații uh, rapide din partea Comisiei, deci dorim ca perioadele de timp stabilite pentru adoptarea acestor standarde tehnice de reglementare să fie respectate pe viitor. Äh, in die Berichte, Berichtsentwürfe eine Forderung nach mehr Realismus. În plus, am cerut ca testele de rezistență să fie uh, create într-un mod mult mai realist. Coraportorii își doresc aceste teste de uh, rezistență să fie orientate, să se orienteze după uh, cerințele mm, normale de, re, de reglementare, să se țină seama de diferitele scenarii posibile. Și al nouălea punct pe care aș dori să-l menționez este orientare mai țintită a revizuirii interpares a autorităților de supraveghere pentru a putea depăși mai bine deficiențele existente în coordonarea dintre ele. Prioritatea ar trebui să fie înlăturarea Uh, deficiențelor, de exemplu, depășirea, garantarea independenței uh, acestor autorități și și nerespectarea cadrului de reglementare european. În al zecelea rând, am reușit să cădem de acord și în ceea ce privește reducerea uh, proceselor birocratice în momentul în care se recurge la externalizarea unor servicii și la delegarea unora dintre acestea servicii, cerând renunțarea la aceste posibilități. Al 11-lea uh, punct se referă la simplificarea uh, datelor sau procesului de, de prelucrare a datelor. Propunerea comisiei mi se pare prea complicată din acest punct de vedere și ne dorim să există în continuare niște sancțiuni posibile dacă procedura respectivă nu este respectată. În al 12-lea rând, am convenit întărirea controlului bugetar prin intermediul unui comitet intern de audit. În al 13-lea rând, un punct care pentru mine personal a fost extrem de uh, important, uh, îngrădirea competențelor directe, la, directe ale autorităților de supraveghere europene. Am sprijinit uh, pro, uh, comisia, propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește regulamentul EUVECA și uh, directiva privind uh, broșura cu informații relevante. Și în fine, am ajuns la proiectul de raport privind uh, Comitetul European pentru Risc uh, Sistemic, CERS. Împreună cu Pervonș am vizitat uh, de curând Comitetul European de Risc Sistemic și impresia pe care am avut-o este că guvernanța actuală a CERS ar trebui să fie modificată. Am discutat pe scurt crearea unui director de, de management pentru CERS care să uh, înlocuiască secretarul uh, actual, însă nu am reușit să găsim o formulare comună. Însă, oricum, în regulamentul privind uh, CERS, cerem ca CERS să-și desfășoare activitatea în exteriorul domeniului politicii monetare al Băncii Centrale Europene, că ar trebui să da o, o greutate mai mare funcțiilor Uh, consultative și să obțină expertiză mai profundă în domeniul uh, financiar. Deci să renunțe la perspectiva pur bancară, tocmai pentru a putea să se ocupe cu expertiza necesară și de alte uh, sectoare financiare, nu doar de cel bancar. După ce am putut să mă refer la aceste aspecte pozitive ale activității noastre, aș dori să menționez lucrurile în legătură cu care nu am găsit un consens. Și este vorba de următoarele subiecte. În ceea ce, în ceea ce privește planul strate, strategic de uh, supraveghere, nu cred că acesta trebuie să se uh, transforme într-un exercițiu uh, profesori-elevi. Uh, Mie mi se pare că decizia uh, poate, în anumite domenii poate să rămână și la latitudinea autorităților naționale și din punct de vedere bugetar, de exemplu, pentru că o, documente mai multe nu înseamnă neapărat o supraveghere mai, uh, mai bună. În general, nu sunt de acord cu luarea competențelor în măsura propusă de Comisia Europeană de la autoritățile naționale. Eu cred că uh, aceste eh, cred că competențele și expertiza eh, națională sunt eh, importante, așa cum a subliniat și Banca Centrală Europeană prin avizul publicat în legătură cu modificarea competențelor autorităților de supraveghere europene. Nu am putut să cădem de acord în legătură cu câteva aspecte uh, esențiale ale, uh, ale guvernanței. Uh, trebuie să există o o, aceleași competențe pentru Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere al acestor, al acestor autorități, al, al Comitetului European de Risc Sistemic. Nu am, uh, nu am convenit de asemenea în legătură cu rolul pe care ar trebui să îl aibă instituțiile financiare private. Un alt punct în legătură cu care nu am putut să ajungem la un compromis comun, se referă la competen- competen- unele din competențele directe ale acestor autorități. Eu am o poziție mult mai restrictivă față de coraportarea mea și aș dori să țin uh, să ținem seama de faptul că unele din propunerile legislative au intrat în vigoare de prea puțin timp, de exemplu, indiciile de referință sau directiva privind broșura cu informații esențiale. Din punctul meu de vedere, nu este atât de evident că ar trebui să le modificăm at- acum deja, după ce au intrat în vigoare doar de prea puțin timp. Și, de asemenea, nu a reușit să găsim o linie comună în ceea ce privește guvernanța CCP și finanțele sustenabile, știm că nu s-a încheiat procesul, uh, procesul legislativ în aceste sectoare, deci nu putem să ajungem la concluzii uh, în aceste domenii când vine vorba de modificarea uh, cadrului de reglementare a acestor autorități de supraveghere. Și ajung la remarcile finale. Cred că ne așteaptă un volum mare de muncă în, în viitoarele luni și din punctul meu de vedere, proiectul, proiectele de raport reflectă nemulțumirea vis-a-vis -vis de propunerile făcute de Comisia Europeană, ceea ce nu ne ușurează sarcina de a ajunge la un punct comun aici în Parlament și împreună cu uh, Consiliul. Trebuie să, respect, să ținem să ținem cont de faptul că nu trebuie să creăm o concurență, un conflict între autoritățile europene de supraveghere și cele naționale. Acestea trebuie să colaboreze mai bine și, din păcate, propunerea Comisiei nu este utilă în acest sens. Și în acest sens cred că ar trebui să fie îmbunătățită uh, propunerea uh, Comisiei Europene și sper că aceasta va fi și atitudinea grupului politic PP și pe viitor. Oricum, doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi uh, secretariatului uh, Comisiei Econ pentru sprijinul extraordinar din punct de vedere al fondului acestor rapoarte și din punct de vedere al sprijinului administrativ. Aș dori să mulțumesc și ca uh, coraportoarei pentru activitatea pe care în comun pe care am avut-o până acum. Nu a, nu a fost deloc ușor, însă nu ne așteptam să fie deloc ușor oricum. Și munca va continua și cred că aceste rapoarte vor fi bunătățite și prin amendamentele care vor fi depuse de colegii noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Balț. Dau cuvântul acum cu raportoarea noastră, doamna Pervan Șberes, vă rog. Merci. Uh. Mulțumesc, uh, la rândul meu. Um, François Mitterrand uh, spunea că trebuie să dăm timp timpului și cred că acest dosar a fost necesar fiecare dintre coraportori a trebuit să digerăm uh, uh, observațiile comisiei în vederea acestui timp, uh, unii pot să se întrebe la ce bun. După cum a spus pe bună dreptate Burkhard Balz, coraportorul meu, el a spus-o în concluzie, eu voi spune în introducere. Uh, terminăm pentru a, prin a avea o anumită experiență a muncii în comun cu membrii PPE și chiar și membrii CDU. A fost o experiență bună din acest punct de vedere. Fiecare uh, are convingeri foarte clare și dacă uh, și totuși am reușit să găsim o bază comună. Acest exercițiu ne arată că mai binele este dușmanul binelui și dacă vre, că dacă vrem într-adevăr să avem un rezultat uh, final, uh, ceea ce avem acum este fie un uh, exercițiu de limitare a pagubelor, fie ceva nesatisfăcător. Înainte de a intra în detaliu, în spiritul observațiilor coraportorului meu, punctele de acord și de dezacord, aș face o ultimă observație. Obiectivul acestui pachet, chiar dacă am avut ocazia să vorbim uh, despre acest lucru la prezentarea documentului de lucru, trebuie să avem o abordare globală în legătură cu întregul pachet uh, Uh, prin avem uh, cunoaștem cu toții uh, motivele acestui pachet, diversitatea care există între autoritățile naționale competente necesită o definire la nivel european a unui mediu concurențial echitabil Eh, să punem problema proporționalității, dar și, fără îndoială, a convergenței dezvoltării unei culturi comune și unui control nu a tuturor detaliilor, a ceea ce fac autoritățile naționale competente, ci pentru a permite ca eh, lacunele existente să poată să fie corectate. În legătură cu punctele de acord, bineînțeles, eh, confirm ceea ce a menționat Burkhard Balz și aș merge și mai departe chiar, pentru că mi se pare că există anumite puncte pe care uh, el nu le-a menționat și care ar merita să fie uh, specificate în acest moment în legătură cu propunerea comisiei. În ceea ce privește Uh, răspunderea, rolul Parlamentului, uh, rescrierea a ceea ce Comisia nu ar, a, a modificat, articolele de la 10 la 16, articolele care definesc RTS și STS și legislația de nivel 2 și de nivel 3, Comisia nu modificase nimic și am putut să curățăm această parte a textului uh, pe baza experienței dobândite deja de Parlamentul nostru uh, și de lucru dovedit și de dezbaterea precedentă legată de indici un rol mai mare pentru consultare și o definire mai precisă și mai clară a rolului întrebărilor și răspunsurilor, care sunt uh, instrumente utilizate foarte mult de către state, uh, unde, uh, în cazurile în care pot să apară abuzuri din partea autorităților naționale și a care autorități pot să se ascundă în spatele acestor pretexte pentru a nu avea o verificare reciprocă corespunzătoare. Voi relua în ordine aceste propuneri și voi reveni asupra câtorva. În ceea ce privește planurile strategice, Burkhard Balț a menționat uh, că este un punct de dezacord Suntem de acord că poate să existe un loc uh, pentru planuri de dezvoltare strategică definite ca planuri ale Uniunii. Uh, deci uh, să punem în aplicare asemenea planuri, bineînțeles cu exigența de a ține cont de, de diversele modele de afaceri care există în domeniul bancar, în asigurări și pe piață. În ceea ce privește rolul inspecțiilor autorităților naționale, ne-am pus de acord asupra unui dispozitiv echilibrat și original care nu uh, reia uh, termenul de evaluare interpares, peer review, Uh, mi se pare important pentru că asta înseamnă că, pe, spre deosebire de situația actuală, există o schimbare necesară de cultură uh, și trebuie să tragem învățămintele din part, în urma a ceea ce s-a întâmplat în trecut. Cineva trebuie să corecteze greșelile trecutului și cel mai bine este să existe o inspecție pe teritoriu în, din partea unui uh, membru superior al autorității uh, europene vizate, cu susținerea a până a cinci autorități naționale competente, în afara celei care este vizată, bineînțeles, pentru a face munca de inspecție și de publicare a raportului. În legătură cu chestiunea delegațiilor, suntem de acord în spiritul amendamentelor depuse să facem o diferență între delegațiile din interiorul Uniunii și cele din afară. Pe legislație am prevăzut un regim de informare riguros a Parlamentului European în legătură cu eh, această putere a Comisiei. La articolul 35, în legătură cu adunarea de informații, Aici recunosc că am atenuat foarte mult uh, poziția comisiei, care era foarte ambițioasă și poate prea ambițioasă în acest uh, moment. Însă, văzând reacțiile dintr-o parte și alta, uh, Sper că ceea ce avem în raport este un punctul de compromis cel mai bun pentru acest articol 37. În legătură cu actorii implicați, am căzut de acord că trebuie să existe o repartizare echilibrată între cele două grupuri, deci să existe 13 reprezentanți ai actorilor majori de pe piață și 13 din partea celorlalți actori implicați și 4 experți. În ceea ce privește guvernanța, E adevărat că avem puncte de dezacord, însă există un aspect pe care suntem de acord și unde avem o contribuție originală și care merită să fie urmată în înființarea comitetului de selecție, care permite extinderea și poate chiar uh, o abordare mai aprofundată către piață în ceea ce privește profilul persoanelor care pot să conducă aceste autorități. În final, la, uh, pe chestiunea uh, celor prezenți uh, în jurul mesei atunci când agențiile adoptă legislația de nivel 2, Astăzi avem uh, doar autoritățile de supraveghere naționale și o dificultate pe care o avem este că aceste agenții sunt de reglementare și de supraveghere. Și aici uh, am găsit posibilitatea unui acord comun că atunci când agențiile sunt în funcția lor de reglementare, reprezentantul național poate să nu fie autoritate de supraveghere, și autoritatea de uh, supraveghere uh, care a uh, acționat uh, și anume Trezoreria Națională. Cred că am ajuns la un acord care este destul de important și uh, pe anumite puncte original. Sper că uh, va, uh, se va bucura de acceptul colegilor noștri Permiteți-mi să fac uh, o listă, ca și Burkhard Balz, a punctelor în legătură cu care nu am ajuns la un acord în acest uh, stadiu sau unde există alte propuneri pe care am putea să le examinăm. În legătură cu agențiile de supraveghere, Burkhard Palț a spus că există un acord în legătură cu chestiunile de guvernanță. Uh, susțin perfect această propunere în cazul ESMA, posibilitatea de a integra acordul care a fost validat de către Parlamentul nostru în ceea ce privește rolul ESMA, în ceea ce privește supravegherea caselor de compensare. Nu am găsit un acord în legătură cu consolidarea protecției consumatorilor într-o definiție mai largă a consumatorilor. Am depus amendamente în acest sens. Uh, acest lucru trebuie integrat și în mandatul agențiilor. Pe subiectele mai specifice uh, privitoare la ESMA, am găsit un punct de acord să Uh, păstrăm definiția în forma propusă de către comisie și însă vom modifica această propunere pentru a o face mai operativă. Uh, voi depune amendamente uh, să nu avem doar CCP-urile, ci și CDS și platformele de tranzacționare Uh, apărute în schimbul de opinie în momentul uh, uh, examinării acestui document. În ceea ce privește EIOPA, uh, susțin consolidarea rolului acesteia pentru a include concluzia negocierilor uh, în moment, din proiectul cu privire la pensii, uh, unde s-a acordat un rol de autorizare EIOPA pentru a fi sub mandatul Parlamentului, pentru a putea alinia uh, inițiativa cu textul, respect, textul respectiv și, în final, fac o propunere de consolidare a rolului Colegiului de Supraveghere în ceea ce privește uh, libera furnizare de prestare de servicii, un subiect sensibil care poate să intereseze încă două agenții în acest, pe acest subiect. Cred că uh, amendamentele ar putea să fie redepuse. Iată, așadar, o intervenție, pe, de o parte, de durată, dar și incompletă pe aceste două puncte, uh, pentru a vă informa în legătură cu uh, stadiul în care suntem cu acest raport Regretăm că nu am ajuns la sfârșitul negocierilor alături de Burkhard Palz, însă consider că avem o bază bună de plecare și vom lucra împreună cu raportorii din umbră și cu persoana care îl va înlocui pe Burkhard Balz pentru următoarea fază a acestui proiect. Vă mulțumesc. Trecem la raportorii din umbră. Nu văd pe nimeni din partea ECR. Așa că ajungem la liberal. Wolf Klintz, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc celor doi coraportori pentru raportul lor. Nu știu dacă ar trebui să mă bucur că a fost uh, terminat acest raport înaintea pauzei de vară, ceea ce mă obligă să îl folosesc ca o lectură de vară, de vacanță. Nu am avut, uh, trebuie să recunosc, acum nu am avut timp să-l uh, citesc uh, de aseară până acum, deci nu pot decât să mă refer la intervențiile orale de astăzi și la propriile reflexii pe care le-am avut de când am citit raportul, propunerea făcută de comisie. O să mă refer la mandat, la competență, la guvernanță, mandat în linie competență, guvernanță și finanțare. În ceea ce privește mandatul și competențele. Știm cu toții că criza din anul 2008 a fost atât de gravă, printre altele, și datorită faptului că în Europa am avut idei, culturi, mentalități diferite, eficiență diferită a autorităților de, de supraveghere. Există în continuare un arbitraj din punctul de vedere al, suprave, al supravegherii și dorim să ne îndreptăm înspre o convergență mai, mai mare din punctul de vedere al supravegherii. Acesta este obiectivul nostru. Drept urmare, este foarte bine că în acest sens vine o propunere din partea Comisiei Europene. Audierea pe care am organizat-o aici, în această sală, la care au participat reprezentan, reprezentanții diferitelor autorități de, regl- de supraveghere europeană, în care a participat și domnul de la Rozie, ne-a demonstrat că există o distanță foarte mare între, între ideile autorităților naționale, cele ale Comisiei Europene și, după cum am văzut, și cele ale coraportorilor noștri. Deci, nu cred că vom reuși să facem un mare pas, uh, un imens pas înainte. Deci, cred că va trebui să înregistrăm progrese fără a uh, slăbi competențele și, activit- și activitatea autorităților naționale de supraveghere, pentru că acest lucru ar fi contraproductiv. Aceste autorități sunt cele care dispun de expertiza necesară, însă, din păcate, există o diferență între autoritățile de supraveghere europene. Mă gândesc la BaFin, de exemplu, din Germania, care are experiențe de zeci de ani de expertiză și expertiză și experiențe care nu, de, de care nu dispun și restul autorităților naționale competente. Și va fi nevoie de puțin timp pentru a acumula aceste uh, competențe. Din punctul de vedere al mandatului și al uh, competențelor. Există câteva chestiuni care nu sunt deloc uh, controversate, indiferent că vom vorbi de o evaluare interpare sau de vom uh, recurge la alți termeni. Ideea este ca autoritățile de supraveghere mai slabe să uh, învețe din partea altor autorități care au o experiență mai mare. Nu printr-o abordare de tip uh, școlari și profesori, cu poate o abordare mai colegială ar fi potrivită, dar trebuie să facem ceva din acest punct de vedere în ceea ce privește planurile strategice. Pentru a ne asigura că ne apropiem și mai mult de convergența pe care ne-o dorim, și că respectăm aceleași uh, obiective strategice sau niște obiective strategice similare, autoritățile de supraveghere trebuie să aibă un rol de coordonare. Și majoritatea modificărilor se, uh, se regăsesc la ESMA, la, la celelalte două. Există câteva modificări, dar nu atât de, de importante. ESMA se, se descurcă foarte bine în ceea ce privește acordurile Uh, contractele repo și reverse repo, de exemplu, mm, nu sunt atât de sigur uh, cu propunerile legate și cu uh, succesul care va fi înregistrat la directiva privind broșura cu, informații, prospectul privind anumite instrumente. Cred că aici Um, această problemă poate fi rezolvată fără niciun fel de problemă pe plan național și că nu este nevoie de intervenția autorităților europene. Poate uh, se va mai modifica într-un caz sau altul, dar principial să spunem că ESMA trebuie să se ocupe de această directivă a prospectului, mi se pare că merge prea departe. ESMA are un rol clar atunci când vine vorba de uh, verificarea și uh, și recunoașterea unor sisteme echivalente așa, pentru state terțe și Regatul Unit va deveni un stat terț în, în curând și ESMA va trebui să verifice dacă condițiile necesare pentru a acorda o echivalență există în continuare în legătură cu un asemenea, cu un asemenea punct cu procesul de acordare echivalenței și Parlamentul European trebuie să se pronunțe. Este un lucru și o competență pe care ar trebui să o păstrăm. Pervonș își dorește ca EIOPA să aibă un rol mai mare, mai ales când vine vorba de rolul modelelor interne folosite de entitățile um, de fondurile de pensii. Eu aș fi puțin mai precaut din acest punct de vedere. Am înțeles că EIOPA are o abordare uh, destul de um, caracterizate de ochelar de cal, să spun așa, și la PEP, de exemplu, produs european de pensii uh, personal, de exemplu, dacă introducem un asemenea produs de pensii care să aibă un caracter european, uh, trebuie să ținem seama de faptul că EIOPA uh, până acum a fost puternic orientată, dacă nu chiar exclusiv orientată înspre Uh, înspre sectorul asigurărilor și acest produs european mm, ar trebui să fie oferit și de alți furnizori de servicii, nu doar de societățile care sunt active în domeniul asigurărilor. Și am ajuns la guvernanță. Mie mi se pare important și normal că Comisia Europeană a cerut o schimbare a, a guvernanței, pentru că Consiliul de Supraveghere este Uh, are foarte mulți membri, 28 de membri, pe viitor 27 de doamne și domni, care se reunesc în jurul unei uh, mese și care, desigur, vor veni cu propria perspectivă națională când este vorba de a lua o decizie. Deci să creăm un, um, un for de, decizional sub forma unui uh, consiliu exec, unui uh, consiliu executiv mi se pare o idee foarte bună. Uh, și președintele sau președinta să aibă o pondere mai mare a votului, de asemenea mi se pare foarte bună și cred că dacă am introduce uh, un asemenea sistem mai simplu, ar fi un lucru foarte bun. Eu consider, așa cum a rezultat și din audierea publică pe, care am organizat-o aici, că experți din, ex, din exterior ar trebui să facă parte, să poată să facă parte din uh, acest for, care să nu facă, care să vină direct, să nu fie delegați direct de la autoritatea națională. Poate au făcut parte din autoritățile naționale competente în trecut. Uh, ar put, asemenea oameni ar trebui să poată participa la aceste foruri decizionale, tocmai pentru că au avantajul de a nu fi influ- influențați de perspectiva națională. Structurile de supraveghere sunt diferite la ESMA față de EIOPA, pentru că ESMA se ocupă și de supravegherea contrapărților centrale. Eu nu cred că trebuie să creăm un comitet dedicat specific uh, acestor activități um, de supraveghere a contrapărților centrale. A merge prea departe, poate ar trebui să existe un comitet de supraveghere din care să facă parte cinci oameni care să se ocupe de contrapărțile centrale. În ceea ce privește părțile interesate, din grupul acestora trebuie să facă parte și reprezentanți uh, din societatea civilă uh, care sunt preocupați mai degrabă de protecția consumatorilor. Mi se pare că acest aspect se regăsește prea puțin în structura de guvernanță actuală. Al treilea punct, finanțarea. De fiecare dată când discutăm despre bani, lucrurile devin mai, mai dificile. Burkhardt a spus că să păstrăm această finanțare mixtă, 40% din partea UE și restul din partea autorităților de competente naționale și eu consider că autoritățile naționale trebuie să participe în continuare la această finanțare, dar trebuie să există și o participare din partea sectorului uh, financiar. Rămâne de văzut care va fi ponderea 40, 30, 30 sau Uh, o altă împărțire a acestei finanțări. Ce mi se pare important este să găsim o modalitate de, fin- de finanțare care să permită autorităților europene să uh, funcționeze în mod eficient din punctul de vedere al costurilor și care să le permită să își asume responsabilitatea propriului rol. Să ne asigurăm că că și banii, și în același timp să ne asigurăm că și banii contribuabililor europeni sunt cheltuiți uh, într-un mod eficient. Și, în general, trebuie să recunosc că sunt impresionat de modul în care cei doi uh, coraportori, în ciuda diferențelor imense uh, de la care au plecat, să găsească um, un uh, numitor comun în legătură cu câteva, nu cu toate punctele, dar cu, totuși cu o serie de, de, punct, de puncte. Deci eu sunt convins că în Parlament o să reușim să ajungem la o soluție de compromis. Nu sunt deloc convins că va fi posibil să negociem uh, un compromis și cu Consiliul în urma reacțiilor pe care le-am, uh, care au ajuns la mine din partea Consiliului. Nu știu dacă este posibil să încheiem acest dosar pe, până la sfârșitul acestui mandat. Nu trebuie să ne pierdem speranța, dar uh, rămâne de văzut. Mulțumesc, domnule Clinț. Am ajuns și la vers. Sven Giegold, te rog, Sven. Ja, zunächst äh, ganz kurz, ähm, äh, lieber... Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, dragă Wolf, sper că o să găsești niște cărți mai interesante de găsit în vacanță. Eu pot să-ți uh, dăruiesc o carte dacă îmi dai adresa ta privată, pentru că ar fi păcat dacă toată vara nu ai avea altceva de citit decât acest uh, raport. În primul rând, mulțumesc pentru activitatea coraportorilor. Este un punct de plecare uh, care conține o serie de propuneri și idei foarte interesante care, din punctul meu de vedere, ar trebui să se bucure de sprijinul Parlamentului European, mai ales când vine vorba de consolidarea competențelor uh, Parlamentului European. Și această încercare de a transforma autoritățile de supraveghere europene în actori uh, in, uh, internaționali pentru și de a le scoate de sub controlul european Uh, merge prea departe. Deci uh, sunt de acord, pe de altă parte, cu întărirea controlului parlamentar asupra acestor autorități. Însă sunt puțin dezamăgit pentru că doi coraportori din cele mai importante grupuri politice nu reușesc să spună că sunt de acord cu propunerile Comisiei Europene în domeniul întăririi guvernanței acestor autorități cu un control mai mare din partea instituțiilor europene asupra acestor autorități. Pentru că, așa cum a spus și Wolf Klintz, și că acesta a fost și rezultatul Uh, audierii publice. Nivelul de control european este prea slab în comparație cu competențele care în continuare revin um, autorităților naționale. Desigur, ne dorim o, o cooperare între cele două niveluri, nu ne dorim să există un conflict între acestea, însă uh, concluzia logică ar, ar trebui să fie așa cum a fost și cea din raportul meu că multe competențe ale, ace- ale acestor autorități europene de supraveghere nu sunt, nu sunt folosite Uh, pentru că există deficiențe în guvernanța acestor autorități și mi-aș fi dorit ca Parlamentul European să transmită cu toată claritatea acest semnal. Ne dorim o întărire a guvernanței acestor autorități tocmai pentru a crea un spațiu de negociere și uh, cu statele membre, pentru că, așa cum a spus Wolfgang Klintz, știm cât de dificile vor fi aceste negocieri cu statele uh, membre. În, din punctul de vedere al guvernanței, există câteva propuneri foarte bune. Eu v-aș atrage atenția însă asupra două chestiuni care nu mă conving prea mult. Nu sunt convins că este foarte inteligent să spunem ca președinții acestor autorități să fie uh, numiți pe o perioadă de 8 ani. Și pe perioada respectivă, Parlamentul European să nu mai aibă niciun cuvânt de spus. Mie uh, ideea de a avea două mandate de câte cinci ani ar întări controlul parlamentar, pentru că am avea ocazia ca după cinci ani să discutăm, să vedem uh, dacă persoanele respective s-au achitat bine de mandatul lor sau nu. Și apoi, o altă chestiune care nu prea mă convinge um, să există un comitet din care participă reprezentanți ai Consiliului Comisiei și Parlamentului care să se ocupe de uh, procedura de numire a, a președinților uh, autorităților respective și pentru că astfel uh, se slăbește rolul Parlamentului European. Poate nu am înțeles eu bine propunerea respectivă. Văd că uh, domnul Balț pare puțin iritat de Uh, ceea ce spun eu acum, poate reuși să-mi, uh, să-mi clarificați. Mie, eu nu sunt convins de această propunere ca Parlamentul European să numească două persoane în comitetul care apoi se ocupă cu numirea uh, președinților. Mie mi se pare o slăbire a situației actuale în care președinții acestor autorități puteau fi trași la răspundere de către Parlamentul European în întregimea sa și cred că această relație ar trebui să fie păstrată și pe viitor. Pervanș Beres a menționat două puncte care sunt extrem de importante pentru noi. Am fi dorit ca după activitatea pe care am avut-o și care se bazează pe o serie de studii științifice, să tragem o concluzie clară din punctul de vedere al uh, lipsei uh, protecției uh, consumatorilor. Wolfgang Lind s-a referit la necesitatea de a îi proteja pe uh, investitori și am văzut că există diferite cazuri în care mm, drepturile consumatorilor nu au fost respectate și în niciun caz nu a intervenit uh, nu au intervenit autoritățile supraveghere. Cred că a fost un singur caz în care s-au implicat aceste autorități în Bulgaria. Deci, pentru mine este evident că în în uh, regulament, regulamentele care stau la uh, baza funcționării acestor autorități să ancorăm și uh, protecția consumatorilor. Pentru că dacă nu va exista o încredere a consumatorilor în toate aceste produse, putem să ne luăm rămas bun de la crearea unei puternice piețe comune europene în domeniul financiar. Deci, nu există suficiente propuneri care să, să implice, de exemplu, sau să reflecte cel puțin uh, propunerile făcute de asociațiile consumatorilor. Și un alt punct menționat de pe Beres, cu care sunt uh, și eu de acord, și piața financiară trebuie să aibă un rol pentru atingerea obiectivelor climatice pentru acest lucru, ar trebui să investim mai mult în uh, sectoare durabile, trebuie să evităm să ajungem la o nouă prăbușire a, a piețelor financiare în momentul în care se va ajunge la o uh, restrângere a investițiilor uh, în domenii tradiționale din punct de vedere energetic și Comitetul European de Risc Sistemic are un raport interesant în acest sens și, dragă Burcat Balț, în mod evident, nu trebuie să nu putem să atingem aceste obiective pur, doar prin propuneri legislative, dar cred că durabilitatea trebuie să devină o chestie de la, de la sine înțeleasă în activitățile noastre, inclusiv în cele ale acestor autorități. Vă mulțumesc. Nu văd pe nimeni din partea GUE, din partea FDD și din, sau din partea NL și am ajuns la intervențiile spontane. Văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Ba nu, domnul Langen. Aș dori să mulțumesc și eu raportorilor, a căror raport uh, nu am reușit încă să-l citesc. Aseară am avut alte, alte treburi, am de plâns, uh, am regretat înfrângerea Belgiei și am sărbătorit uh, victoria Franței. Întrebările pe care aș fi avut, aș, aș fi dorit să le formulez și au găsit un răspuns parțial prin prezentările la care am, am asistat uh, deja. Pentru mine există o autoritate pe care o privesc destul de critic, EIOPA, care atunci când vine vorba de proporționalitate, mi se pare că își cam depășește mandatul și își depășește mandatul și când vine vorba de competențele uh, parlamentare. Și pot să încep de la Uh, <laughs> de, de la procedura de alegere a, a președintelui. Înainte de a, după ce a fost ales, președintele Iopa nu a mai uh, dorit să colaboreze cu Parlamentul European. Drept urmare, competențele de control ale Parlamentului European sunt extrem de importante pentru mine, pentru că Uh, nici eu nu sunt convins de faptul că autoritățile competente naționale sunt interesate să promoveze prea mult interesele europene. Uh, Finanțarea este de asemenea de mai mult timp un punct controversat. Eu cred că deci, principial sunt de acord că este o idee bună ca și uh, finanțatorii naționali să participă, însă acest lucru nu trebuie să împiedice recurgerea la măsurile necesare și în ceea ce privește supravegherea CCP-urilor de către ESMA. Nu sunt de acord cu, cu colegul uh, Clint. Mie propunerile făcute în legătură cu supravegherea acestora mi se par potrivite. În ceea ce privește prea multe norme și principiul proporționalității, este evident și, am, și revin la EIOBA impune prea multe norme, cu prea multe detalii. Autoritățile, cele 21 de autorități uh, naționale competente nu au uh, folosit uh, posibilitățile de a recurge la derogări pentru că EIOPA le-a, a, împiedicat acest lucru. Rapoartele uh, Uh, uh, trimestriale, mai mult de 1200 de domenii, de puncte care trebuie să fie rapor, uh, rapor, raportate. Este un munte de cerințe și în acest context, cred că în acest raport, dacă am înțeles eu bine lucrurile, există un aspect pozitiv și anume respectarea principiului proporționalității și să concretizăm modul în care pe, par- pe viitor va fi implicat și Parlamentul European. I don't see... Mulțumesc, dragi colegi. Comisia văd că doar ne ascultă astăzi, nu dorește să intervină. Mereu sunteți bineveniți aici și puteți face orice comentarii. Le dau înapoi cuvântul celor doi coraporturi. Cine începe? Bulhart. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu relativ succint o să uh, le mulțumesc în primul rând colegilor pentru observațiile lor. Sunt uh, de acord cu cele spuse de colegul nostru Clint. Desigur, până la urmă ne dorim să ajungem la un grad mai mare de convergență. Acesta este obiectivul majorității lor grupurilor politice care fac parte și în această comisie și cred că din acest punct de vedere nu este pus sub semnul întrebări acest obiectiv general. Subiectul principal care ne va preocupa probabil pe viitor este într-adevăr modul în care vom uh, elimina aceste divergențe între autoritățile competente naționale și autoritățile de supraveghere europene. Aceasta va fi sarcina principală a acestui raport. Și mi s-a părut un lucru foarte bun și am menționat și acest lucru, am menționat și acest lucru și anume Desigur, trebuie să ne asigurăm că nivelul diferit al uh, expertizei, al profesionalismului care se regăsește în continuare între diferit, între, în diferitele autorități de supraveghere um, este depășit astfel încât, până la urmă, autoritățile competente naționale într-o poziție mai vulnerabilă din acest punct de vedere să poată învăța de la celelalte autorități. Chestiunea legată de guvernanță sunt sigură că va rămâne una foarte interesantă în discuțiile viitoare. Există păreri diferite, așa cum am văzut deja. Chestiunea legată de finanțare cred că poate fi rezolvată. Este important uh, să nu punem sub semnul întrebării principiul Uh, sistemului existent, ci să adoptăm poziții foarte clare prin care să participăm o finanțare din fonduri publice în continuare, cel puțin parțial. Apoi, uh, procentele încă nu au fost uh, stabilite într-un mod definitiv și o să îi răspund și lui Sven Giegold. Amândoi am considerat că această perioada de 8 ani este o idee bună. De ce? Pentru că, așa cum a spus și colegul nostru Langen, am putut să observăm și noi că în prima parte a, a mandatului a unui uh, președinte al unei asemenea al unei autorități de supraveghere, relațiile cu Parlamentul sunt mult mai bune și în al doilea mandat lucrurile se schimbă, dacă este să recurg la exprimare neutră. Am ales, drept urmare, această soluție, să lungim mandatul și amândoi suntem convinși de avantajele aduse de această variantă. Și, în rezumat, cred că o să avem niște discuții intense și interesante și cred că proiectul de și proiectul rapoartelor prezentate vor fi puncte de plecare foarte bune în acest sens. Și ultimul punct uh, menționat. Eu personal sunt destul de sigur că Parlamentul va ajunge la un uh, rezultat, că respectând un calendar uh, destul de strâns, va reuși să ajungă la un vot în comisie și că suntem pregătiți să începem uh, și negocierile cu Consiliul. Dacă de partea cealaltă, celălalt colegiuitor, situația uh, se va repeta în acest sens, uh, la fel ca și tine, dragă Wolf, am și eu îndoieli uh, majore. Însă acest lucru nu înseamnă că noi trebuie să renunțăm la ambițiile pe care le avem vis-a-vis -vis de acest subiect. Cred că ar trebui să um, lucrăm uh, cât mai repede posibil pentru a, a definitiva revizuirea cadrului de uh, reglementare a autorităților de supraveghere europene. Însă am uh, îndoielile mele personale că acest nivel de ambiție se regăsește și în Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima, dar nu ultimul rând, pervanș. Coleg! Mulțumesc și le mulțumesc colegilor care au fost prezenți la discuție. Știu că și mulți alții, în afara celor prezenți în sală, vor citi raportul și vor depune amendamente și mă bucur de asta. Aș dori să fac câteva observații transversale și am să adaug uh, câteva observații pe care le-am omis în prezentarea inițială, ori eu, ori colegul meu. Nu putem să judecăm uh, agențiile prin prisma sarcinilor viitoare pe care le vom încredința, în funcție de competențele lor actuale. Pentru că altfel, spunem, uh, agențiile nu pot face asta, dar pot face ailaltă. Deci trebuie să acceptăm să intrăm într-o dinamică. Aceasta este prima observație. A doua observație, și cred că Sven Giegold uh, a vorbit uh, despre acest lucru, în sensul că toată lumea se străduiește ca nimic să nu se miște. Aceasta explică situația în care agențiile aveau niște prerogative pe care nu le-au putut exercita. Dovada că trebuie să schimbăm ceva în guvernanță, astfel încât prerogativele existente și cele pe care prevedem să le adăugăm să poată fi efectiv exercitate. Acest lucru este foarte important pentru că altfel nu facem decât să generăm deziluzie la nivel european, ceea ce nu este bine nici pentru Parlamentul European și nici pentru Europa în ansamblul său. De aceea mă bucur că în ceea ce privește guvernanța, uh, există niște punți posibile cu diferitele grupuri. Acum, referitor la diferitele lucruri pe care am omis să le menționăm, care sunt atât uh, um, originale cât și interesante în propunerile noastre inițiale. Aș vrea să menționez uh, două sau trei. În fiecare dintre texte am introdus un articol pentru a-i uh, proteja pe avertizori. Acesta este un element uh, transversal semnificativ pentru că aceste autorități uh, se supun evident secretului profesional care este foarte strict și se supun obligației de confidențialitate și în același timp trebuie să tragem învățămintele aceea, în funcție de ce am observat uh, în funcționarea piețelor financiare. Acestea fiind spuse, nu spun că astăzi uh, trebuie ca avertizorii să denunțe funcționarea agențiilor, dar trebuie să poată face acest lucru. În ceea ce privește uh, Consiliul pentru Riscuri Sistemice, am introdus două elemente care trebuie menționate. În primul rând, Uh, este vorba despre un loc în acest uh, organism pentru uh, comisie. Este un organism cu număr de participanți impresionant și trebuie să adăugăm aici și autoritatea de rezoluție și pentru a câștiga un loc um, s-a desființat un post în Consiliul Științific. Suntem convinși că Comitetul Științific adaugă o diversitate intelectuală acestui uh, Consiliu și este important să păstrăm această poziție. În fine, pe baza experienței dobândite și a discuțiilor pe care le-am avut cu Mario Draghi în urma acestei vizite, propunem uh, ca uh, în funcție de necesități și în funcție de temele de lucru, să fie invitați uh, să asiste și parlamentari europeni în uh, bordul uh, ERSRB. În ceea ce privește ce a spus Wolf Klintz cu privire la rolul autorităților naționale de control, este exact punctul în care vrem să ajungem, să le păstrăm rolul și um, să Uh, permitem uh, tuturor să poată avansa. Și pentru asta, intervenția europeană trebuie să fie mai mare decât se permite în momentul actual. În ceea ce privește calendarul, sunt de acord cu ceea ce spunea colegul uh, meu, Balz. Eu nu am dețin controlul asupra calendarului Consiliului, dar Parlamentul European poate să dea exemplul Consiliului, adoptând cât mai curând posibil sau în termenul prevăzut propriul nostru raport și uh, trebuie să reamintim uh, Consiliului un mesaj politic clar și anume că este necesar să îmbunătățim uh, prerogativele, prerogativele și competențele agențiilor din foarte multe motive. De exemplu, avem acum un nivel mult mai realist în ceea ce privește consultările cu Comisia. Și, în plus, prin acest raport putem să ne încadrăm în termen cu propunerea. Sven Gigold a menționat raportul pe care l-a redactat în numele comisiei noastre în 2014. Acesta a fost integrat de cei doi coraportori în acest raport în ceea ce privește numirea președintelui autorităților de supraveghere, uh, avem ca termen 8 ani. Aș mai dori să adaug uh, un element. Sven Giegold spune că dacă nu există o reînnoire după 5 ani, se pierde rolul pentru Parlament. Sincer uh, să vă spun, pe baza experienței noastre, atunci când un membrul unui board um, are mandatul reînnoit și când um, rolul Parlamentului este consolidat de această reînnoire. Am văzut în cazul um, autorităților europene de supraveghere și în alte instituții. Când există o reînnoire, rolul Parlamentului European este mult mai puțin important decât în procedura inițială. Tocmai din cauza acestui argument referitor la rolul Parlamentului European am prevăzut această procedură. În ceea ce privește Comitetul de Selecție, sunt sigură că Sven va citi și va reciti cu atenție propunerile noastre și se va bucura de ele. În ceea ce privește procedura de uh, numire, uh, se aduc niște îmbunătățiri prin uh, instituirea acestui comitet de selecție. Acesta și, de fapt, care este propunerea? Propunerea este să fie un comitet uh, de selecție cu două persoane de la Comisie, două din Parlament și două din Consiliu. Ei, practic, sunt vânători uh, de capete, headhunters, atunci când se lansează un apel de candidaturi. Când uh, Comisia Uh, face primele num- făcea primele numiri ale uh, autorităților de supraveghere, noi nu aveam nimic de spus. Și oamenii aceia vorbeau doar cu comisia. Credem că sunt lucruri foarte delicate. Poate că oamenii nu vor să se expună, există un risc de reputație. Dar acum, cu acest comitet de selecție, există posibilitatea de a căuta oamenii cei mai buni și pot face propunerile necesare. Voi depune și amendamente. Oricum, cred că Burhar Balț este deschis la o propunere pe care am făcut-o eu, poate că un pic cam târziu, care permite Uh, consolidarea rolului uh, Colegiului de Supraveghetori atunci când există anumite derive în furnizarea liberă a serviciilor. Aceasta este realitatea cu care se confruntă consumatorii atunci când autoritățile europene de supraveghere nu pot să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie. Uh, Bernard Langen vorbea despre proporționalitate și rolul viitor al Parlamentului European. Oricum, mă bucur uh, de cooperarea noastră viitoare și îl invit pe domnul președinte uh, să ne spună uh, cum acest calendar este aproape imperativ. Este absolut necesar să ne încadrăm. Mulțumesc foarte mult! Calendarul a fost negociat de dumneavoastră, am să-l prezint acum. Trebuie să vă spun însă că din cauza depunerii cu întârziere a proiectului de raport avem niște probleme tehnice de soluționat. Uh, Depunerea amendamentelor în sistemul AT4AM va fi deschis la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, odată ce toate traducerile proiectelor de rapoarte devin disponibile. Îmi pare rău, așa vom proceda. Membrii vor fi informați în timp util cu privire la deschiderea instrumentului AT4AM. Termenul pentru depunerea amendamentelor este prevăzut pentru 30 august 2018 la 12. Este, de fapt, prima săptămână în care avem reuniuni ale comisiilor parlamentare. Avem uh, trei zile uh, de ECON, uh, marți, miercuri și joi. De obicei, intervenție din sala asta are legătură cu calendarul. Acesta este dreptul raportorilor. Domnul Clint. sunt de acord că trebuie să definitivăm acest dosar cât mai curând posibil, însă aș vrea să mai adaug o săptămână la termenul pentru depunerea amendamentelor. Deci propunerea este o prelungire cu o săptămână. Până pe 5 septembrie, ceva de genul acesta? 7 septembrie ar fi, spune domnul Clint. You live with the fifth. It's Wednesday. E într-o zi de miercuri. Într-adevăr, nu avem toate traducerile disponibile. Raportul este în engleză. Intervenție fără microfon din sală. Într-adevăr, fiecare are dreptul să-și depună amendamentele în limba maternă. Este un drept garantat. Membrii vor primi un e-mail atunci când va fi deschis instrumentul AT4AM și am înțeles că va fi deschis prin uh, luna august. Deci avem până pe 30 august 2018 la ora 12. Este săptămâna în care avem uh, primele comisii de după vacanță. Raportorii își mențin planul. Îmi pare rău. Acum, uh, în alte cazuri, raportorii hotărăsc un lucru și apoi coordonatorii iau decizia finală, dar în acest caz, cei doi coraportori sunt și coordonatori, deci mi-e greu să judec eu. Bun, ultima propunere este 30 august la ora 12. Um, examinarea amendamentelor este pe 1, uh, uh, examinarea amendamentelor 1 octombrie 2018 la Strasburg, înțeleg, într-o luni seară. Votul în Econ este prevăzut pe 5 noiembrie. Vom vedea dacă putem să ne încadrăm, iar anunțul în plenară, dacă se ajunge la un acord, Trilogul va fi pe 12 noiembrie. Suspendăm uh, reuniunea până la ora 2 și jumătate, când vom avea o audiere cu președintele Consiliului Unic de Rezoluție. Mulțumesc!